De asemenea, conform articolului 74, trebuie să semnez și am făcut-o deja propunerea cu privire la transportul de mărfuri. Am semnat deja această propunere, acest act legislativ. Procesele